Alors, bienvenue, chers collègues. Bun venit, bun venit, stimați colegi, la această a doua sesiune a reunii noastre interparlamentare. Ne vom concentra pe nivelul național și local. Uh, vor interveni mai mulți colegi de la parlamentele naționale care ne vor explica ce fac parlamentele și comisiile respective în ce privește imigrația și de asemenea ce face Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European. Este o, o ocazie excelentă ca să avem o dezbatere profundă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. De asemenea, cu reprezentanții autorităților locale și cu actorii economici din Uniunea Europeană. Ca și în prima sesiune, solicit reprezentanților parlamentelor naționale care doresc să intervină în timpul dezbaterii să folosească fișa roz pe care au primit-o, să o completeze, iar europarlamentarii, membrii Comisiei Libe, pot să ceară să intervină ca în orice reuniune obișnuită. O să dau cuvântul colegilor mei, cele două coraportoare, Uh, coraportoare la raportul strategic uh, al Comisiei Libe. Doamna Mațola nu este aici, dar cred că domnul Coelio poate să vă prezinte câteva gânduri pe subiectul acesta al migrației. Domnul Coelio, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, o înlocuiesc pe doamna Roberta Mețola, care a fost uh, chemată să participe la activitățile de pregătire ale Consiliului European de astăzi și va veni mai târziu. Uh, iată ce dorește să vă comunice. Ne întâlnim aici după ce țările europene au fost de acord să relocheze 160.000 de persoane. Este o veste bună. Procesul poate că a fost greu pentru unele state membre, dar și este din păcate că s-a, e păcat că s-a făcut această diviziune în rândul Uniunii Europene. Este o provocare globală care solicită o soluție globală și care trebuie să implice toate statele și entitățile din regiune. Vrem ca Uniunea Europeană să fie un exemplu. Dar dacă nu există un viitor în țările de origine, atunci oamenii vor continua să fugă din aceste țări, indiferent că își pun viața în pericol. Trebuie să vedem cum putem să contribuim la această situație, cum îi putem ajuta înainte să ajungă în mâinile traficanților de persoane, a contrabandiștilor și uh, înainte să se îmbarce pe uh, embarcațiuni unde își vor pierde viața. Acțiunile europene cuprind măsuri care sunt adresate atât țărilor de origine cât celor de tranzit și de destinație. Trebuie să fim mai coerenți la nivelul Uniunii Europene în politicile noastre interne și externe și inclusiv în politica comună de securitate și apărare și de asemenea în ceea ce privește politica de migrație. Mesajul Parlamentului uh, nu este decât un mesaj de unitate politică. De aceea, doamna Mețola și doamna Kenge pregătesc un raport care analizează toate aspectele migrației. Raportul dorește să răspundă la întrebări cum ar fi solidaritatea și împărtășirea răspunderii într-o manieră corectă, de asemenea, analizează posibilitatea unor rute sigure și legale pentru cei care au nevoie și cum putem îndeplini mai bine misiunea de salvare cum putem face mai bine screening-ul celor vulnerabili și cum pot oamenii să uh, ajungă să ceară uh, protecție înainte de a se îmbarca pe uh, embarcațiunile despre care vorbeam și cum putem să ajungem să avem un sistem european de azil realmente comun și cum putem să-i primim în Europa pe cei care sunt realmente eligibili pentru protecție ne gândim la crizele din uh, Libia și din Siria și știm că vom fi din nou supuși unor uh, asemenea presiuni cărora trebuie să le facem față imediat, asigurându-ne că agențiile noastre, oficiile regionale și uh, toate orașele din Europa au posibilitatea să facă față. Între timp, nu trebuie să punem sub semnul întrebării zona Schengen sau să abandonăm controlele la frontierele externe. Resursele Europei nu sunt nelimitate și avem o datorie de a le folosi pentru cei care chiar au nevoie de protecție. Cei care nu sunt eligibili pentru protecție trebuie returnați în siguranță și cu rapiditate. Sarcina noastră este să găsim soluții și trebuie să cooperăm ca să ne asigurăm că se întâmplă chiar așa. Sesiunea din această după-amiază va fi foarte interesantă, contribuțiile dumneavoastră la fel și sper că Parlamentul European și Parlamentele Naționale vor reuși să găsească soluții. Vă urez succes tuturor, mulțumesc! Mulțumesc, domnule Coelio, doamnelor și domnilor, o așteptăm pe doamna Kenge, trebuie să vină în câteva minute și acum o să schimb puțin ordinea de zi, dar acum o să-i dau cuvântul doamnei Kate Vass, președintă a Camerei, a Comisiei respective la, în Marea Britanie. Mulțumesc, domnule președinte. Este de fapt un domn. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur că pot să vorbesc în numele acestei comisii a Camerei Comunelor și vă felicit pentru organizarea acestei conferințe. Sir William Cash, Lord Jay sunt de asemenea aici și mă bucur că vorbesc uh, în numele Anei Lindrum, o mare parlamentar al nostru care a fost ministru. Problema crizei migrației pentru electoratele noastre și pentru parlamentele naționale este mare. Eu cred în Uniunea Europeană și împărtășesc valorile ei, dar problema este că Uniunea Europeană uh, s-a ocupat foarte lent de această criză și am văzut niște scene absolut îngrozitoare. Migranți care trec dintr-o, sunt pasați așa dintr-o țară într-alta, uh, unii sunt uh, tratați cu gaze lacrimogene, Cred că această conferință și ce fac astăzi liderii europeni uh, e un fel de catch-up, așa, uh, e o acțiune de a ne prinde pe noi din urmă ceva ce ar fi trebuit să facem mai de mult trebuie să încercăm să convingem parlamentele naționale că planurile noastre și sunt într-adevăr bune și trebuie să convingem și electoratul, pentru că să nu uităm că trebuie să le spunem celor care ne-au ales de ce facem anumite lucruri. Eh, declar că sunt interesat de acest lucru și eu sunt migrant în Marea Britanie, iar președintele Comisiei și eu suntem poate singurii care ne-am născut în Yemen el a venit în Marea Britanie când avea 3 ani, eu am venit în Marea Britanie când aveam 9 ani. Astăzi sunt 40 de persoane care vin din uh, uh, minoritățile etnice ca membri ai Camerei Comunelor și încă 40 în Camera Lorzilor. Deci dezbaterea aceasta, care în trecut era o, o dezbatere politică, uh, după părerea mea, este o dezbatere acum foarte clară și foarte directă. Trebuie să ne asigurăm că ce facem la parlamentele noastre se, este explicat electoratului. Reprezint uh, locuitorii din Leicester. 60% din populația din Leicester uh, vine din India, 20% din această cifră au fost refugiați din Africa și trebuie să fim foarte atenți pentru că nu trebuie să o luăm înaintea electoratului nostru. Când luăm asemenea decizii într-un loc ca Parlamentul European, trebuie să avem și o perioadă de diplomație publică. Oamenii trebuie să înțeleagă ce facem Uh, salut ideea creării acestor puncte fierbinți, acestor zone de primire. Acum doi ani comisia mea s-a dus la granița dintre Turcia și Grecia și am văzut acolo niște scene absolut îngrozitoare, persoane care încercau să treacă. Era vorba de 100.000 de persoane care au trecut uh, frontiera dintre Grecia și Turcia în anii dinainte de 2013. Grecia și Italia au cerșit ajutorul Uniunii Europene și în sfârșit Uniunea Europeană s-a hotărât să le acorde ajutor. În discuțiile noastre la Parlamentul Național și la nivel local trebuie să acordăm mai multă atenție situației Turciei. Uh, Turcia, bineînțeles, nu e membra Uniunii Europene, dar are o poziție extraordinar de importantă în problema crizei refugiaților. Și mi se pare că nu acordăm suficient de multă atenție Turciei cât privește activitatea lor și activitatea uh, tabărelor pentru refugiați pentru că ei au fost lăsați fără susținerea de care au nevoie. Trebuie să conlucrăm și cu țările din nordul Africii. Comisia noastră dorește să inițieze un dialog cu țări cum ar fi Maroco, Algeria și Tunisia. Din nefericire, bineînțeles, situația din Libia este, ne este bine cunoscută. 92% din cei care au plecat din Africa de Nord și au uh, ajuns în Italia vin din Libia. După ce am încheiat campania europeană din Libia, am lăsat cinci guverne diferite, nu un guvern, și ca rezultat, bineînțeles, ei au intensificat criza migrației. Trebuie să ne asigurăm că planurile de relocare sunt explima, explicate foarte clar. Sigur că dacă împarți 120.000 de persoane între cele 28 de state membre, atunci ai o cifră de vreo 4200 pentru fiecare țară. Și nu o să se întâmple așa, pentru că unele țări pur și simplu nu vor putea să accepte atât de mulți uh, refugiați. Uh, David Cameron, prim-ministrul britanic, s-a angajat că va primi 25.000 de persoane direct din taberele de refugiați din Siria. Mai am de spus două lucruri, și anume, uh, importanța crucială a Europolului. Trebuie să arătăm parlamentelor naționale că Uniunea Europeană, prin Europol, Europol desfășoară cea mai bună activitate uh, abordând problema uh, grupărilor infracționale și cred că nu e foarte clar că se face uh, acest lucru. E vorba de milioane de miliarde de euro pe care îi fac aceste uh, bande infracționale, aceste grupări infracționale. Uh, Uh, sunt 27.000 de suspecți, spunea Europolul astăzi, dar uh, alegătorii mei vor să vadă nu doar că au fost arestați respectivii, ci că sunt condamnați, sunt trimiși la închisoare, că li se confiscă uh, bunurile pe care le-au obținut făcând negoți cu suferința oamenilor care și-au răscat viața traversând Mediterana și atât de mulți dintre ei au murit. Și în cele din urmă mai am de spus ceva. Situația din Siria care este acum supusă unor discuții intense. Unele țări vor să intre în Siria și să bombardeze Siria. Iată care este părerea mea. Trebuie să fim foarte atenți în privința politicii externe în aceste împrejurări, pentru că dacă nu suntem atenți, atunci vom crea o criză și mai mare a migrației. Trebuie să ne gândim puțin apropo de ce facem, să facem un pas în urmă și să ne gândim la politica externă pentru că nu vrem să se repete greșelile făcute în Irak, în Afganistan și în Libia. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Vas, stimați colegi, doamna Kenge a venit, așa că îi dau cuvântul doamnei Kenge, care este coraportor cu doamna Mețola pe raportul strategic privind situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte. Azi dimineață am avut posibilitatea să abordăm uh, în detaliu crearea acestor puncte fierbinți și uh, s-au exprimat multe îndoieli și s-au discutat o serie întreagă de chestiuni. În această după-amiază vom discuta problema gestionării fenomenului migrator la nivel local și național. Înainte de a începe intervenția, aș dori să-i mulțumesc reprezentanților parlamentelor naționale și autorităților locale și sper că această primă ocazie pe care o avem de a dialoga se va face în cadrul unui dialog structurat și permanent. Recunosc importanța unui dialog politic între nivelul regional, local și european. Trebuie să ne bazăm pe experiența autorităților locale și regionale pentru a îmbunătăți normele care se referă la condițiile de primire și la procedurile de azil. Dar trebuie să creăm și bune practici în domeniul integrării. Fac aici trimitere la formare și la asistență. Numai angajându-ne pe un drum comun și având în minte protecția celor care fug de război, de sărăcie eh, și garantând drepturile și nevoile cetățenilor, vom avea rezultate eficiente în politica noastră de primire și integrare. Cum știți, Parlamentul European a început o dezbatere politică ca să marcheze o modificare în abordarea europeană față de fenomenul migrator. Cu Roberta Mezzola suntem coraportori ai unui raport din proprie inițiativă, raport strategic privind uh, situația mediterana și avem în vedere o abordare holistică a migrației care nu este gestionată cu sloganuri xenofobe, și nici prin intermediul unor ziduri sau bariere sau a gazelor lacrimogene, ci se gerează prin investirea unor uh, fonduri clare, uh, sigur prin uh, instalarea unor măsuri de urgență care să facă față situației acestea umanitare foarte grave. Trebuie să putem reduce fenomenul combătând cauzele profunde ale fenomenului abordarea noastră ne va permite să vedem toate aspectele acestui fenomen, obligația umanitară de a ajuta uh, și de a trece la operațiuni de salvare, uh, combaterea traficului de persoane, stabilitatea statelor terțe, ca și deficitul democratic al Europei. Avem nevoie de o viziune de ansamblu uh, de, a Europei care să nu fie represivă. Trebuie să ne gândim la cauzele profunde ale migrației și trebuie ca rolul Europei pe scena internațională trebuie să implice toți actorii, toate organizațiile internaționale, statele terțe și organizațiile respective Mulțumesc oratorilor care vor lua cuvântul de acum. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Kenge. Și acum o să dau cuvântul invitațiilor noștri. Vă rog să nu vorbiți mai mult de 10 minute ca să fim siguri că avem timp pentru dezbatere. Primul vorbitor este domnul François de Costă, președinte al Comisiei CIVEX de la Comitetul Regiunilor și raportor pentru aviz privind agenda europeană a migrației. Aveți cuvântul, domnule de Coster. Merci, euh, madame. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor uh, deputați din parlamentele naționale, reprezentanții autorităților locale, Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a mă exprima astăzi în fața dumneavoastră <clears throat> și Uh, adesea în prima linie, gândiți-vă că sunt uh, în prima linie a fluxurilor migratorii sunt autoritățile locale și regionale. Președinta Comisiei CIVEX din Comitetul Regiunilor m-a însăcinat cu uh, un raport uh, pe tema migrației. Eu vin din regiunea Nord-Pas-de-Calais Uh, care se află în fața, vis-a-vis -vis de Regatul Unit peste canal, care a devenit un simbol al eșecului politicii europene pentru migrație. Și când vă spun că este un eșec, este pe de o parte eșecul de a găsi un mod de a aborda frontiera dintre două state membre ale Uniunii Europene, uh, unul aparținând uh, spațiului Schengen, celălalt nu, dar două state membre europene, membre ale Uniunii Europene. În același timp, această zonă este uh, eșec, simbolul eșecului uh, de a gestiona fluxurile de migrație și în intervenția mea din această după amiază uh, o să vă spun că ne situăm într-un context pe care îl consider ca fiind un context de urgență autoritățile locale, dar și cele europene, practic nu mai au de ales. Sunt într-o situație care le depășește competențele și uh, aleșii locali sunt forțați să uh, se descurce cum pot ca să primească migranții pe teritoriul lor. A crescut foarte, foarte rapid fluxul de migrație și se schimbă foarte rapid uh, naționalitățile se schimbă, naționalitățile migranților. Este nevoie de un angajament politic din partea a organizațiilor locale, dar și de un angajament financiar. Săptămâna trecută, mai mulți membri din uh, grupul ALDE, din Comitetul Regiunilor, au mers la Calais ca să discute cu autoritățile locale și este vorba de un cost de 4 până la 5 milioane de euro <clears throat> pentru a gestiona primirea acestor oameni, uh, acestor migranți în cale. Și o cifră importantă care mi-a sărit în ochi uh, pentru că nu este o cifră evaluată de uh, autoritățile locale sau de municipalitatea Calais. se răspunde de mai mulți ani uh, la nivel local cu generozitate, autoritățile fac ce pot face și uh, au această estimare a cheltuielilor, dar această cifră mare nu a împiedicat autoritățile să reacționeze cu umanitate și să facă tot ce pot face. Ne-am întâlnit și cu actorii economici din Cale, care ne-au explicat care este impactul necesar pentru a consolida securitatea transporturilor Uh, în fiecare zi șoferii uh, trebuie să verifice siguranța uh, camioanelor și pentru un transportator asta înseamnă cam 50.000 de euro pe an în plus pentru că dacă nu fac aceste verificări, ei sunt cei penalizați uh, dacă cumva se mm, depistează că un migrant a fost transportat ilegal cu camionul respectiv. Este o situație de urgență și pentru că astăzi coeziunea socială uh, este pusă la încercare. Pe de o parte, avem de-a face cu generozitate, care înseamnă foarte mult pentru a putea să răspunzi la suferința migranților, dar, pe de altă parte, există și mulți locuitori care își pun întrebarea de ce să facă acest efort ei singuri, de ce nu sunt uh, sprijiniți de cineva. Este o întrebare care ține de politica de coeziune și care este din ce în ce mai uh, frecventă pentru multe colectivități locale, indiferent dacă este vorba de puncte de tranzit sau de puncte de primire comunitare și o să vă spun care sunt experiențele mele de raportor, nu numai pe acest raport pe care îl pregătesc uh, pentru uh, COR, ci uh, și ca raportor general pe raportul de anul trecut în cursul președinției italiene. Întregul proiect european este pus în pericol în ziua de astăzi. Coeziunea dintre statele membre, coeziunea europenilor, care au un proiect comun politic este în momentul de față uh, uh, divizată din cauza dosarului migrație. În interiorul COR chiar sunt consilieri regionali care pot să se confrunte cu aceste uh, dificultăți, cu aceste mize și din cauza acestei evoluții rapide, tot proiectul european în ansamblul său este pus în pericol în momentul acesta. Raportul meu va spune încă o dată că situația este foarte urgentă. Pentru colectivitățile locale trebuie să se acorde sprijin financiar și statele membre și Uniunea Europeană trebuie să decidă uh, noile anvelope, dar trebuie ca acești bani să fie uh, mai rapid accesibili colectivităților locale sau să fie mai direct accesibili, aș spune. Pentru că uneori bugetul trebuie să treacă prin uh, organizațiile statului membru și uh, Până la urmă, colectivitățile locale sunt cele care nu au suficienți bani și trebuie să aștepte uh, aprobarea bugetului. Trebuie să uh, aibă acces mai repede la finanțare în această situație excepțională care cere proceduri excepționale. Și aș spune că aceleași colectivități locale au nevoie de informații nu este unul și același lucru să primești migranți care vin din uh, Africa subsahariană sau sirieni sau irachieni sau uh, migranți din Eritrea. Trebuie să poți să te pregătești pentru diversele situații, de, pentru a primi aceste uh, culturi diferite. Geopolitica practic a bulversat multe state învecinate Europei Așadar, este nevoie să putem să informăm colectivitățile locale, astfel încât acestea să anticipeze ce trebuie făcut pentru primirea pe care să o organizeze pentru migranți. Anul trecut și și anul acesta, cuvântul cheie din raportul meu este solidaritate solidaritate. Eu știu că Parlamentul European a dorit să sprijine uh, demersul Uniunii pe articolul 80 um, și am discutat între noi și am constatat că într-adevăr este foarte urgent să poți să reacționezi pe baza acestui articol care se fondează, care reprezintă baza de solidaritate Uh, pentru statele membre și pentru colectivitățile lor locale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule De Coster. Ați menționat probleme foarte grave și cred că majoritatea acestor întrebări uh, sunt ridicate de toată lumea în Europa. Căutăm cu toții răspunsuri la aceste întrebări. Vom continua cu intervenienții din partea parlamentelor naționale. Am să dau cuvântul domnului Ianos uh, Lamaris, reprezentant al uh, Parlamentului Cipriot. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Timp de mulți ani am, în, am insistat din ce în ce mai mult că avem nevoie de o abordare un, armonizată, globală, asupra imigrației, în conformitate cu principiile Uniunii Europene. N-am încercat ca celelalte state să ne înțeleagă să înțeleagă situația în care ne aflăm ca punct de acces pentru foarte mulți uh, imigranți care vin prin Mediterana. Din nefericire, sunt foarte multe tragedii pe Mediterana la ora actuală. Coridorul Balcanilor de Vest, existența acestui coridor obligă mai multe state membre din UE să își dea seama de magnitudinea problemei și încearcă să găsească, să, încearcă să găsească, să încerce să găsească soluții. Uh, deci aici ce constatăm? Noi reacționăm în loc să găsim, în loc să prevenim situațiile. Găsim soluții cu rezultate slabe. Această metodă nu este corectă. Să trimitem imigranții în țările învecinate sau să închidem uh, granițele, aceasta nu este o soluție. Va trebui să ne confruntăm și pe viitor cu această problemă. Câtă vreme în jurul nostru se desfășoară conflicte și avem situații atât de tensionate, de explozive, nu se va rezolva problema. Trebuie să încercăm să adresăm aceste probleme, să rezolvăm problemele, războaiele care duc la sărăcie și la încălcarea drepturilor omului și la toate aceste fluxuri migratorii. nu s-au creat condițiile pentru stabilitate, pace și dezvoltare în uh, vecinătate. Și iată așadar că avem imigranți care vin în principal din aceste zone. Anumite țări bogate au urmărit uh, o anumită politică și au profitat de pe urma anumitor alte țări, au creat uh, dezechilibre în acele țări și au sprijinit regimuri nedemocratice în acele țări. Liderii Uniunii Europene critică la ora actuală situația în care ne aflăm și domnul Juncker a criticat politicile anumitor state membre. Sper că toate aceste critici ne vor ajuta să ne deschidem ochii și să găsim o soluție holistică. Dacă nu dăm dovadă de voință politică, atunci vom implementa măsuri care nu sunt eficiente și în loc să rezolvăm problema, vom ajunge într-o situație catastrofală. Multe aspecte din întreaga problemă nu vor fi analizate îndeajuns și nu vom ajunge la soluțiile necesare. Noi credem că ar trebui să ne fie clar un lucru. După ce am văzut toate evenimentele pe care le-am văzut în toată această problemă cu imigrația și criza migranților, trebuie să ne dăm seama că aceste probleme nu vizează un stat sau un grup de state, ci vizează întreaga Uniune Europeană. Politicile noastre ar trebui să fie planificate în așa fel încât să țină seama de principiul solidarității dintre statele membre. Prin acțiuni comune și prin acord comun trebuie să adresăm problema relocării refugiaților. Este de importanță capitală această problemă, deoarece imigrația nu poate fi uh, rezolvată în întregime, pentru că are rădăcini foarte adânci. Parlamentul nostru recunoaște faptul că întreaga chestiune este extrem de complexă. În plenara noastră am dezbătut aceste chestiuni și măsurile imediate pe care trebuie să le luăm la nivel național și european, în așa fel încât să aducem anumite soluții problemei imigrației în luna iunie. l am imitat L-am invitat și pe domnul Avramopoulos, comisarul Avramopoulos, și el ne-a vorbit despre politicile Uniunii Europene. La o altă plenară a Parlamentului nostru am dezbătut din nou această temă și am criticat practic politicile Uniunii Europene. În dezbaterea noastră ne-am concentrat pe uh, adresarea problemelor la rădăcină, în țările de origine ale imigranților, unde dorim să creăm securitate, uh, pace și creștere, în așa fel încât uh, măsurile noastre să aibă un efect pe termen lung. Trebuie să punem în aplicare o politică europeană a imigrației și ea trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă și pe solidaritate. Trebuie să respectăm și viața în momentul în care punem în aplicare aceste politici. Noi am crezut că trebuie să schimbăm regulamentul Dublin 2. Centrul de coordonare pentru misiunile de căutare și salvare se află în Cipru, deci un astfel de centru, și atunci noi am propus câteva măsuri de luat împotriva contrabandiștilor. Avem nevoie de măsuri mai eficiente pentru a combate munca ilegală și în așa fel încât să nu profităm de pe urma muncii imigranților. Am avut probleme cu refugiați și cu imigranții legali chiar aici. Pe baza standardelor și regulamentelor naționale și europene, Trebuie să informăm comunitățile locale cu privire la drepturile și obligațiile lor și trebuie să informăm și pe imigranți. De asemenea, ar trebui să avem anumite politici împotriva rasismului. Am dezbătut de asemenea problema reunificării familiale și al permiselor de reședință pe motive umanitare. Comisia pentru Drepturile Omului și Comisia pentru Afaceri Externe au dezbătut aceste aspecte. De asemenea și, pentru comis și Comisia pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. În numele țării, mei, țării mele și în numele colegilor mei, trebuie să spun că imigrația este o problemă foarte importantă, la fel și azilul. Mai are o dimensiune, cea legată de însușirea de a fi refugiat. Și aici se referă la compatrioții noștri greci, ciprioți și turci, care se datorează invaziei turcii din 1964 în Cipru. Deci e o problemă foarte delicată pentru noi. E vorba despre solidaritatea dintre statele membre ale Uniunii Europene. Și e vorba despre solidaritatea dintre oamenii care încearcă să fugă de război, de instabilitate, indiferent de sexul lor, de religia lor sau de naționalitatea lor. Deci, pe baza deciziei din 14 septembrie, noi vom primi 174 de refugiați din Ungaria, Italia și Grecia. Numărul total de refugiați politici va ajunge așadar la peste 500. Avem oameni în centrul de, recep de recepție în țara noastră, aceștia vor fi relocați. Populația Ciprului este mai, mic de, este mai mică de un milion, având în vedere și situația uh, economică dificilă și uh, rata șomajului foarte mare, situația, numărul de uh, refugiați pe care trebuie să-l primi este destul de mare. Guvernul nu poate controla teritoriile ocupate din Cipru. Și de aceea avem imigranți care intră în mod ilegal din Turcia, prin partea de nord a Ciprului. Această politică vizează oamenii, ființele umane, demnitatea umană și noi trebuie să le apărăm pe toate acestea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lamari. Acum dau cuvântul domnului Gennaro Miliore, care este președintele Comisiei de Anchetă cu privire la recepția, identificarea și um, cazarea migranților din Italia. la Libe Mulțumesc, vreau să mulțumesc Comisiei Libe pentru organizarea acestei reunii interparlamentare importante Parlamentul nostru este mândru că este reprezentat aici de către mine și colega mea. De altfel, cum au făcut și reprezentanții, alți reprezentanți ai țării mele, alți deputați din țara mea, cum ar fi doamna Kenge, este important uh, să vedem care sunt orientările care sunt urmate în țara mea în acest domeniu și care sunt din ce în ce mai importante pentru că se pune problema identificării unei uh, identități europene. Sunt mulțumit de abordarea uh, care a fost uh, adoptată. Vorbim de o abordare holistică care nu poate fi redusă E vorba de o abordare care ține cont de toate elementele complexe structurale ale acestui fenomen, pentru că ă, altfel am comit aceleași erori și ne-am confruntat cu aceleași probleme ca cele, ă, eu știu, ă, care țin de explicarea misterului vieții, unde nu putem să vorbim numai despre chimie și biologie. Put, pentru a putea găsi o soluție la criza asta, trebuie să intervenim la criza și la originile acestui flux migratoriu. Nu trebuie să ne gândim că acest flux migratoriu este ceva neașteptat. Trebuie, deci, în cadrul acestei abordări holistice să dăm dovadă de uh, Uh, capacitatea că avem memorie colectivă, că Europa, Italia au memoria colectivă, au memoria trecutului. Multă vreme uh, Italia a fost o țară a imigrației a persoanelor care fugeau din calea războiului și a totalitarismului. Trebuie să existe un sentiment al reciprocității istorice ca să putem înțelege rolul pe care îl avem și proiectul european. Trebuie de asemenea să ne gândim la valorile fundamentale ale pactului nostru comun, ale valorilor pe care se bazează Uniunea Europeană. Proiectul european uh, s-a născut uh, ca să lupte împotriva coșmarului războiului, să distrugă zidurile și uh, să nu mai punem cu tot continentul nostru sub semnul întrebării. În interiorul Europei nu trebuie să punem la îndoială sentimentul civilizației, sentimentul dreptului umanitar și uh, dreptul, uh, drepturile acestor persoane. Dreptul la azil este un drept individual uh, care nu poate fi evitat. Mă gândeam la cele spuse de domnul Morcone de dimineață. Trebuie să dăm uh, dovadă de delicatese. E greu să identifici țările sigure pentru persoane care merită asistența internațională, dar trebuie să facem uh, foarte clar lucrul ăsta. Este vorba de un drept uh, individual, dreptul la azil. Uh, nu, și nu se referă numai la alte persoane, se referă și la noi. Trebuie să recunoaștem eforturile făcute de țara mea și trebuie să promovăm uh, o politică care uh, să forțeze toate entitățile europene, toate agențiile europene care se ocupă de eh, protecția umanitară să se implice și trebuie de asemenea să întărim și eh, toate garanțiile pentru protecția drepturilor omului. Eh, și în primul rând să ne gândim și la revizuirea acordului de la Dublin trebuie să aducem la zi legislația națională și mai ales că acum e foarte greu uh, să avem niște canale legale pe care să vină acești refugiați. Adică să avem posibilitatea să-i primim direct uh, venind din uh, taberele de refugiați, din taberele de, trans, de tranzit. Ne gândim și la refugiații economici, pentru că există, eu știu, niște gânduri ipocrite care neagă realitatea Uh, cei care au venit ilegal pe teritoriul țării noastre, încet, încet, prin măsuri legislative, măsuri de urgență, uh, li s-a reglementat situația, deși ei sunt migranți economici. Uh, trebuie să existe norme unice de primire și de azil la nivel european. În același timp însă trebuie intensificate și controlele, pentru că dacă sistemul nostru de primire are puncte critice și disfuncționalități, uh, înseamnă că vom, nu vom rezolva lucrurile. Noi am creat o comisie de anchetă, de exemplu, care a arătat că e important să vorbim oficial despre această abordare și că abordarea noastră este cea care poate să ducă până la urmă la comportamente ilegale interne sau externe. Cu alte cuvinte, trebuie să fim foarte atenți, pentru că ne confruntăm cu oameni, oameni pe care îi primim, trebuie să ținem cont de uh, poveștile lor individuale, de șocul post-traumatic, de uh, totalitatea, eu știu, persoanelor care au trecut uh, prin Libia și au venit la noi. Nu e vorba numai de traficanți, de contrabandiști care profită de pe urma situației acestor persoane, ci sunt și oameni extrem de, viola, de violenți, sunt oameni care comit acte de violență, care torturează, care fac tot felul de nenorociri pentru a profita de pe urma acestor uh, amărâți. Trebuie de asemenea să existe și aici norme. Poliția, personalul din sănătate, responsabile administrativ și clasa politică că trebuie să se implice. Și mai e o chestiune care n-a fost abordată uh, care de fapt uh, mi se pare fundamentală pentru a credibiliza inițiativa noastră politică și legislativă. Problema formării profesionale. Știm că este foarte important să avem informații corecte, pentru că pe piața asta politică frica, temerea, teama uh, alimentează toate sentimentele negative, se alimentează din sloganuri care se opun bunelor practici. Trebuie să încercăm să intervenim la nivelul școlii, la nivelul presei, pentru a garanta că informațiile sunt corecte și că sunt prezentate date reale. Iar în ce mă privește este o abordare fundamentală. Și apoi uh, în țara mea, chiar dacă uh, ne-am gândit la anumite fenomene, la proteste limitate în anumite zone ale țării față de azilanți, uh, aceștia sunt de fapt o minoritate zgomotoasă, iar uh, care sunt puși scoși în față de presă. Din această cauză avem răspunderi și trebuie să introducem elemente raționale pentru a putea ca sentimentele noastre umanitare să fie transpuse în realitate și să arătăm că există drept, respect pentru drepturile omului. Este o etapă dificilă și noi avem uh, rolul de a face acest lucru. Rolul nostru este să fim capabili să ne ocupăm uh, de aceste mii de persoane, sute de mii de persoane fără apărare, fără protecție. Pentru că în felul acesta putem să le arătăm uh, Uh, concetățenilor că ne putem ocupa de cele 500 de milioane de locuitori ai Europei. Mulțumesc, ah, Mulțumesc domnule Miliore. Și acum are cuvântul domnul Francisco Marquez de la Rubia, membru al Comisiei Parlamentare pentru Afaceri Interne al Spaniei. Bună uh, ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea să mă adresez comisiei dumneavoastră. Voi vorbi în limba spaniolă. Uniunea Europeană și statele membre se com confruntă și sunt ținuți obligați de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Carta aceasta reafirmă drepturile care emanează din tradițiile constituționale și obligațiile internaționale comune ale statelor membre. Uh, iată de ce toate inițiativele Uniunii Europene în ceea ce privește politica de migrație, ca și în toate celelalte politici ale Uniunii Europene, pleacă de la această Carta a Drepturilor Fundamentale care trebuie să recunoască și care recunoaște de fapt o serie de drepturi dreptul la viață, dreptul la integritate al persoanelor, dreptul la libertate, dreptul la securitate și siguranță, respectul vieții private și al vieții de familie, respectul dreptul de a munci și dreptul la azil, protecția și în caz uh, de revoluție uh, egalitate în fața legii și lipsa de discriminare. Deci garantarea drepturilor fundamentale este consacrată nu numai în Constituțiile naționale, ci și este consacrată în Uniunea Europeană prin carta la care m-am referit. Dar realitatea se impune și, bineînțeles, în Europa se văd efectele traficului de persoane și astăzi se reunesc și liderii europeni în Consiliul European pentru a găsi noi măsuri pentru a face față fenomenului migrației și crizei acesteia. Deci Uh, această reuniune organizată de LIBE este organizată într-un moment oportun. Realmente ne aflăm într-o situație de urgență și vreau să vă reamintesc că urgențele cer o acțiune imediată, pe termen scurt, o gestionare inteligentă pe termen lung. Guvernul Spaniei, prin Ministeriul Uh, respectiv se ocupă uh, de acest lucru pentru a avea programe de primire pentru cei care solicită și beneficiază de protecție internațională. Există de asemenea uh, și alte cooperări nu uh, au fost reduse bugetele necesare și, uh, de fapt, bugetul a fost uh, sporit. Ultimul buget a fost mărit, prin, mai ales prin fondurile europene dedicate acestor acțiuni. Spania este o țară care a trecut printr-o criză economică gravă în ultimii șapte ani iar numărul de solicitanți de protecție internațională care vin în țara noastră este destul de mic, însă nicio altă țară din zonă nu oferă asemenea programe pluridisciplinare care sunt destinate integrării refugiaților în societatea noastră și integrării lor în câmpul muncii. Trebuie să fim responsabili și hotărâți și să ne gândim la capacitatea de primire. În Spania lucrurile sunt determinate de angajamentele pe care le are Spania pentru străinii care vin pe teritoriul nostru din motive economice, absolut clar. Există centre proprii ale ministerului nostru și, de asemenea, solicităm uh, ajutorul centrelor ONG-urilor care sunt specializate în acest domeniu. Guvernul Spaniei a aprobat primele cifre de relocare care vin din primele acorduri uh, conform planului Juncker și suntem gata să fim solidari în această criză umanitară în cadrul acordurilor uh, adoptate la Consiliul European sau la diversele comisii și comitete. Permiteți-mi să vă spun care este experiența țării noastre, a Spaniei, care de zeci de ani este supusă unei presiuni migratorii. Uh, Spania este foarte aproape de Africa, e vorba de uh, o graniță uh, externă foarte, foarte mare și suntem un punct de intrare pentru migrația ilegală. În 2006 au sosit 39 de mii de migranți pe teritoriul nostru. De, de atunci s-au luat o serie de măsuri pentru a face față acestui fenomen și a prevenit tragediile care, din păcate, se produc în momentul în care se traversează marea, ă, aceste traversări fiind organizate de mafia, de traficanți și n-am ă, auzit vorbindu-se foarte mult de lucrul acesta. Guvernul nostru Uh, a fost eficient și din 2006, cum spuneam, am uh, redus cifra aceasta de emigranți ilegali cu vreo 92%. Trebuie să subliniem uh, importanța informațiilor din statele terțe pentru a împiedica ieșirea de emigranți care își pun viața în joc, care își riscă viața și de asemenea, sigur, cooperăm uh, cu Frontex-ul în acest sens și facem schimb de informații. Ca exemplu al colaborării, aș dori să citesc colaborarea cu țări cum ar fi Maroc, Senegal și Mauritania și cooperarea cu aceste țări, iar numărul de imigranți din aceste țări în insulele Canare a scăzut cu 97%. Vreau de asemenea să mai spun câteva lucruri. În primul rând, să nu se îndoiască nimeni că imigrația este realmente marea provocare a vremurilor noastre. Este și va continua să fie. Nu putem tolera niciun fel faptul că Europa devină uh, o fortăreață, nu? Europa se bazează și trebuie să se bazeze pe solidaritate. Dar nu e vorba numai de o chestiune de bariere, de, ci se pune problema incriminării celor care apără frontierele externe. Trebuie să se reglementeze situația, trebuie să se gestioneze bine resursele și trebuie să-i fie implicați toți actorii uh, care au ceva de spus în uh, acest domeniu. Spania a arătat că poate face acest lucru. Îmbunătățirea condițiilor condițiilor de viață în țara de origine, de exemplu, este o manieră de a soluționa drama cu care ne confruntăm. Iar o cooperare locală cu țările de origine merge la rădăcina problemei și va duce la dezvoltarea condițiilor de viață în statele respective. Obiectivul este ca imigrația să fie o opțiune și nu o obligațiune de o obligație pentru a supraviețui. Trebuie să schimbăm punctul de vedere uh, asupra acestei chestiuni. Solidaritatea este un pilon uh, al țărilor noastre civilizate, dar și controlul frontierelor externe, pentru că este un efort care trebuie să fie comun pentru toată Uniunea Europeană, pentru toate statele membre, pentru toate agențiile sale, pentru toate instituțiile sale trebuie să acordăm uh, ajutor politic, uh, economic, operativ statelor aflate la granița externă pentru că ele acționează în beneficiu comun susținerea și cooperarea trebuie să se extindă și către statele terțe care sunt țări de origine sau țări de tranzit pentru migrația ilegală. Prevenirea la origine este un element cheie și trebuie să existe mecanisme de cooperare pe, prin acorduri pe termen mediu și termen lung cu aceste țări terțe. De asemenea, este important să avem un proces comun, ordonat, controlat, al fluxurilor migratorii care să se bazeze pe capacitatea internă de a oferi șanse celor care sosesc și care trec de controlul acesta uh, și uh, trec dincolo de uh, pericolul mafiilor care fac trafic de persoane. Imigrația ilegală este, de fapt, eh, duce la exploatarea persoanelor, la traficul de persoane, la faptul că li se pune eh, viața în pericol și este foarte important să combatem acest fenomen. Spania a trăit îndeaproape acest fenomen și poate că am găsit și niște soluții am făcut și greșeli, bineînțeles, și principala a fost că am uh, dat amploare, nu știu, am, uh, am avut stimulente pentru imigrația ilegală, care a devenit uh, principala cauză a celor care au venit aici și care au oferit niște venituri imigranți, traficanților. Trebuie să revizuim acordul de la Dublin, care a devenit scriu, literă moartă în acest moment și s-a spus acest lucru. Uh, pe ziua de azi. De asemenea, trebuie să ne gândim și la Frontex. Trebuie cu multă hotărâre să, și cu multă eficiente să construim aceste zone de primire, aceste puncte fierbinți despre care am discutat azi dimineață. Trebuie să avem acorduri de returnare foarte rapid a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de azil sau de, uh, pentru statutul de refugiat. Uh, pentru a construi solidaritatea internă a Uniunii Europene. Sunt provocări mari, dar și riscurile sunt foarte mari. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule de la Rubia. Sigur că aveți multă experiență în domeniul imigrației și v-ați uh, referit la chestiuni foarte importante și care sperăm noi că în etapa următoare vor fi importante pentru toți cei care au venit în Europa. Și acum dau cuvântul doamnei Care Henriksen, Comitet per, da, Comitetul Permanent pentru Justiție, Parlamentul Norvegiei. Norvegia nu este membra Uniunii Europene, dar participă la spațiul Schengen deci este o intervenție foarte interesantă pentru Parlamentul Uniunii și pentru noi toți. Vrem să știm care este părerea acestei țări în această materie. Aveți cuvântul, doamnă. Thank you, Ms. Chair. And thank you for the invitation to speak here to... Mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a interveni astăzi. Este foarte utilă discuția cu parlamentele naționale, având în vedere evenimentele tragice care au avut loc. Această criză uh, este, afectează toate statele europene și nu putem spune că situația este la fel pentru toate statele. Norvegia sprijină atât măsurile uh, holistice pe termen scurt, cât și cele pe termen lung sprijinirea democrației, dialogului și păcii în statele europene. Uh, această criză ne impresionează pe toți și a făcut obiectul uh, și alegerilor uh, care au avut loc. Mm, populația Norvegiei vrea să contribuie, să se implice și este relevant uh, care este situația de fapt în Norvegia și am să vă spun uh, ce a stabilit uh, Parlamentul Europe, norvegian înainte de vacanța de vară. La început aș vrea să vă aduc aminte că, deși Norvegia nu este membră UE, participă la părți majore din cooperarea pentru justiție și afaceri externe. Uh, Eh, interne ale UE, <coughs> inclusiv Convenția de la Dublin. Prin urmare, majoritatea aspectelor legate de migrație și de politicile UE pentru migrație sunt relevante pentru noi. Eh, am participat la reuniunea SAE de săptămâna trecută și am dezbătut împreună cu statele UE problema migranților. În ultima lună a crescut numărul uh, cererilor de azil în Norvegia. Cifrele de la Direcția pentru Imigrație arată în 2014 uh, în jur de uh, 20 și 20.000 uh, de cereri și pot să vă spun că majoritatea migranților vin din Siria, dar mulți și din Eritrea și din Afganistan. Majoritatea mm, trec uh, prin Norvegia pentru a merge uh, în alte state Schengen. Există un consens politic larg uh, legat de situația, legat de situația actuală și anume că avem nevoie de uh, soluții comune inclusiv uh, discuțiile recente legate de, uh, relocal, de mecanismul de relocale, relocalizare. Uh, noi suntem pregătiți să partajăm responsabilitatea și să ne implicăm în discuția politică. Um, ministrul nostru de resort a discutat cu cancelarul Merkel săptămâna trecută și guvernul norvegian și-a exprimat intenția de a participa la mecanismul de relocare pe bază voluntară. Parlamentul norvegian a discutat care este situația înainte de vacanța de vară și s-a căutat să se ajungă la un amplu consens pe această problemă în Norvegia, astfel încât să uh, ameliorăm situația din Siria și din statele învecinate. Și uh, pentru a îmbunătăți situația umanitară actuală. Asta înseamnă că Norvegia va crește cam cu 27 de milioane de euro în 2015 sprijinul financiar, ceea ce înseamnă că uh, în total, uh, sprijinul va ajunge la circa 135 de milioane de euro anul acesta și mai sunt 27 de milioane de euro care se vor adăuga în 2016. Norvegia a informat în altul comisariat ONU pentru refugiați că este pregătită să primească în total 8.000 de refugiați din Siria în perioada 2015-2017. Cota de refugiați uh, sirieni va crește cu 500 de la 1500 la 2000. Municipalitățile norvegiene și organizațiile neguvernamentale au fost invitate să sprijine acțiunile de primire și de integrare a refugiaților care vin în acest moment. Municipalitățile și aceste organizații non-guvernamentale și și persoanele private încearcă să găsească modalități de a, a ajuta refugiații, pentru că este foarte importantă acțiunea comună pentru succesul acestor acțiuni. În același timp, ă, Norvegia va acorda finanțare suplimentară ă, persoanelor care sunt, se stabilesc ă, pe teritoriul ei și care au nevoie de ajutor umanitar. Începând cu 3 septembrie, două nave norvegiene au salvat mai mult de 7.000 de persoane, iar guvernul a semnalat că Norvegia va participa în continuare la operațiunile de salvare. rolul important al navelor comerciale în salvarea refugiaților a făcut și el obiectul dezbaterilor. Guvernul norvegian a oferit sprijin uh, programului uh, existent de azil în Grecia și a propus de asemenea să realoce și alte fonduri uh, pentru măsurile care să amelioreze criza actuală. Sprijin financiar suplimentar pentru a, a îmbunătăți situația din Serbia și din Macedonia a fost fost și el uh, oferit de Norvegia și uh, aș vrea încă o dată să mulțumesc Parlamentului European că a organizat această reuniune astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, Madame Hendrickson. Maintenant. Mulțumesc, doamnei Hendrickson. Acum, ultima intervenție Eh, cea din partea domnului Malia, din partea CS, raportor pe avizul privind eh, agenda UE pentru migrație. Vă dau cuvântul, domnul Malia. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim pentru invitație și pentru faptul că îmi dați ocazia să uh, exprim uh, avizul CESE în acest, uh, pe acest subiect. Și Vă mulțumim că uh, organizați această întâlnire ca platformă de dialog și colaborare. Este foarte important să menținem dialogul pentru că sunt uh, chestiuni uh, orizontale care se leagă de acest subiect. UE a fost câteodată um, criticată uh, pentru prea mult dialog uh, în loc de acțiune, dar această criză a migrației este foarte periculoasă. Mulți au considerat că acesta este o criză care afectează UE, dar eu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista UE, dacă fiecare stat, fiecare stat în parte ar fi trebuit să facă față acestei crize. Săptămâna trecută, s a adoptat o rezoluție în unanimitate și cred că acest lucru e, transmite un mesaj foarte important Uh, și către Parlamentul European mesajul arătând că, într-adevăr, în Europa este posibil să fim uniți. În rezoluția noastră ceream să se ia măsuri de solidaritate cu migranții, migranți care merită azil, cei care merită protecție și cerem solidaritate și pentru statele membre, acele state membre mai ales care se confruntă cu cele mai mari presiuni migratorii Bineînțeles, chiar și în Comitetul Economic și Social pozițiile diferă, membrii au uh, opinii diferite, dar acum am înțeles cu toții că este momentul să ne dăm mâna și să acționăm împreună. În această criză am văzut că uh, la prima, prima reacție a fost să se uh, ia acțiuni, să se aplice acțiuni negative, să se închidă granițe și așa mai departe. Dar acum vedem că există și reacția pozitivă prin mecanismul de realocare, redistribuire a migranților între statele membre. Și vedem că sunt locuri, uh, țări ca uh, Turcia, Iordania, Libanul, care iau uh, milioane de refugiați ne punem întrebarea dacă noi facem suficient. Într-adevăr, eu am fost raportor acum doi ani privind uh, migrația uh, ilegală în Mediterana și este foarte grav că a durat atât de mulți ani până să ne dumirim și să privim realitatea în față și să recunoaștem că aceasta este o problemă a UE și UE trebuie să o rezolve. Acum suntem în ceasul al 12-lea și este cazul să începem să gestionăm situația așa cum se cuvine. În pregătirea raportului pe care îl voi prezenta în decembrie, una dintre provocări a fost că avem o, un raport care se leagă de uh, Uniunea Europeană un raport uh, de, cu dimensiuni concrete legate de realitate și ne vom întâlni cu acei oameni care uh, acționează în prima linie, Frontex, EASO și ONG-urile. Este un element foarte important acesta pentru că Trebuie să ajutăm societatea civilă, ONG-urile și să sperăm că statele membre vor putea să gestioneze problema, dar capacitățile statelor membre sunt limitate. Politica de vecinătate și acordurile de liber schimb sunt și ele elemente care se pot uh, lega de relocalizare, dar important, uh, subliniem noi în aviz, sunt importante sunt două elemente. Societatea civilă, care ar trebui să fie mai eficientă la fața locului și, în al doilea rând, să vedem cum poate UE să dea societății civile posibilitatea să uh, dea o mână de ajutor. Noi credem cu convingere că anumite resurse ale UE ar trebui să fie direcționate și către acest sector, ca acesta să poată reacționa. O altă chestiune, integrarea. E adevărat că prima prioritate acum este cum să uh, gestionăm criza, dar este important să vorbim și să începem să ne gândim ce facem atunci când vom fi acceptat acești uh, migranți care cer azil îi acceptăm, vin în țara noastră și apoi ce se întâmplă cu ei? E posibil ca aceștia să fie puși în situații vulnerabile, vin din situații foarte periculoase în, și dacă nu facem suficient pentru ei, rămân uh, vulnerabile aceste persoane. Și Trebuie să uh, transformăm situația de așa manieră încât să devină pozitivă pentru ambele părți, pentru migranți pe de o parte și pentru societatea civilă pe de altă parte, uh, astfel încât aceștia să fie integrați în societate și să poată să-și aducă contribuția. Deci este important să punem la punct infrastructura necesară pentru a realiza acest lucru. Din păcate, experiențele din trecut ne-au arătat că nu am făcut suficient S-au creat ghetouri și nu asta vrem. Trebuie să facem tot posibilul să punem ordine uh, și să facem în așa fel încât migranții să-și aducă o contribuție pozitivă la societatea noastră. Așa cum spuneam, avizul nostru va fi uh, finalizat în decembrie. Este important că vom avea și o audiere publică în 15 octombrie, unde vom discuta în mod țintit integrarea pe piața muncii și apoi va avea loc dezbaterea finală și votul acestui aviz în decembrie. Și sperăm că Parlamentul European va putea să țină cont de opinia noastră în această chestiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Malia, stimați colegi. Avem uh, câteva ore la dispoziție pentru dezbateri, pentru întrebări și răspunsuri. Aș dori să dau cuvântul uh, membrilor Parlamentelor Naționale și membrilor Comisiei Libe. Vom începe cu domnul Chiaș, care reprezintă Regatul Unit, Camera Comunelor. Bună ziua! Mă auziți bine? E în regulă? Mulțumesc foarte mult. Mă tem că multe dintre lucrurile pe care le-am auzit astăzi se bazează, practic, pe dorința de a se ajunge la o soluție. Din nefericire însă, multe dintre cele spuse nu dau dovadă de realism. Având în vedere și decizia de ieri, și anume aceea de a impune prin vot majoritar calificat decizii care vor avea un impact asupra anumitor țări, care pur și simplu nu doresc măsura respectivă, e bine, aici mă refer la crearea unor uh, cote obligatorii. Alegătorii din țările respective trebuie să aibă decizia finală. De aceea mă îngrijorează felul în care se desfășoară situația. Trebuie să adresez o întrebare. Există vreo limită a celor care pot veni din regimuri opresive, din Africa, din Orientul Mijlociu. Doar cei care au banii să vină vor avea dreptul să vină sau vor fi în stare să vină? Într-o oarecare măsură, oamenii aceștia nu sunt imigranți economici. Or, noi nu ar trebui să dăm dovadă de solidaritate față de imigranții uh, față de azilanții veritabili. Și acum ajungem la întrebarea esențială. Ce înseamnă un refugiat, conform Convenției de 1951? Și aici intrăm și în problemele care țin de Carta Drepturilor Fundamentale și Drepturile Omului. Va trebui să avem o definiție mai clară, mai concisă a ce înseamnă să fii refugiat. Și o ultimă întrebare, un ultim semn de întrebare pe care trebuie să-l ridic, se referă la Problema jihadiștilor. Nu s-a menționat deloc această problemă până acum. Dacă pot veni peste un milion de oameni, atunci cred că, practic, Uniunea Europeană, care se află într-o problemă foarte mare, la ora actuală se separă din ce mai mult și un eurobarometru recent arată că încrederea în Uniunea Europeană este doar la 60%. Așadar, dacă tot promovăm integrarea, nu cumva vom ajunge în situația în care vor veni foarte mulți oameni care nu doresc să se integreze, care au alte tradiții, alte valori, alte obiceiuri, alte legi nu ne creăm o problemă, o problemă pe care alegătorii o vor respinge și astfel se va ajunge la dezintegrarea Europei în loc să o reunească mai mult. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Cash, domnul Batten, din Parlamentul European. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru comisie. Însă am și o mică introducere la întrebările mele. Keith președintele Comisiei pentru Afaceri Interne din Regatul Unit, a spus câteva lucruri în discursul său. A spus că atunci când ne referim la imigranți, avem nevoie de un plan care să vizeze și electoratul. Mă bucur că ați vorbit despre imigranți, pentru că ieri am vorbit foarte mult despre refugiați și azilanți și Convenția 1951 definește câteva criterii foarte precise pentru statutul de refugiat. Majoritatea oamenilor care vin acum în Europa nu îndeplinesc aceste criterii. Nu sunt refugiați, sunt imigranți. Sunt imigranți ilegali. Stimatul coleg a mai spus că și regat, Guvernul Regatului Unit are un rol aici și, bineînțeles, Europa are nevoie de un plan care poate fi vândut electoratului. Eu am fost vânzător timp de foarte mulți ani și pot să vă spun că nu le puteți vinde oamenilor ceva ce nu-și doresc și dacă reușiți, atunci este din cauza că sunteți un escroc, nu un vânzător. Oamenii din întreaga Europa sublinează faptul că nu doresc valuri nesfârșite de imigranți. Am văzut demonstrații în întreaga Europa în acest sens. Nu le veți vedea la BBC, care este corect din punct de vedere politic, este interesant că în Regatul Unit, ca să afli exact ce se întâmplă, nu trebuie să te uiți la BBC, ci să te uiți la canalele de televiziune rusești. Ieri, la Comisia Libe de aici, a fost criticată Ungaria. De ce? Pentru că guvernul ungar a avut curajul de a îi întreba pe cetățenii săi ce își doresc. Doamne ferește ca Uniunea Europeană să facă vreodată așa ceva, pentru că Uniunea Europeană știe mai bine, nu-i așa, decât cetățenii, ce își doresc cetățenii. M-a mulțumit faptul că comisarul maghiar a avut curajul de a-și apăra țara ieri. Deci crește numărul de imigranți și atitudinea lor nu denotă faptul că ar fi refugiați, ci invadatori. Sunt tineri, bărbați tineri, în forță, care nu cer în termeni politicoși să uh, aibă voie să intre în Uniunea Europeană pentru că sunt persecutați în țările lor. Nu, ei cer, ei solicită în termen agresiv să intre în Uniunea Europeană. Cu cât le permitem la mai mulți să intre, cu atât vor veni mai mulți. Cineva a ridicat problema ce s-ar întâmpla cu această problemă dacă nu ar exista Uniunea Europeană. Ei bine, poate că nu ar exista această uh, problemă deloc. Doamna Merkel deja doarme cum și-a așternut în Germania, în lumina deciziilor pe care le-a luat vis-a-vis -vis de imigranți. Majoritatea imigranților vin din țări musulmane. Ar avea mult mai mult sens ca ei să meargă în țări musulmane și să meargă în direcția opusă. Comisia va accepta faptul că majoritatea oamenilor care încearcă să intre în Europa nu sunt refugiați, refugiați și azilanți, ci imigranți ilegali și așadar politica Comisiei ar trebui să reflecte toate aceste lucruri. Iar în al doilea rând, Comisia va accepta că trebuie să utilizeze toate instrumentele diplomatice aflate la dispoziția sa, în așa fel încât să preseze statele islamice foarte bogate din Golful Perse Persan, care ar putea să primească acești oameni mult mai bine. Oamenii s-ar integra mult mai bine, le-ar fi mai bine tuturor acolo și le-ar, ne-ar fi mai bine și nouă. Și bineînțeles, acele state își pot permite acest lucru pentru că sunt foarte bogate. Mulțumesc, domnule Baten. Nu știu dacă este cineva de la comisie aici. Poate întrebarea dumneavoastră ar fi fost mai bună în această dimineață. Acum îi dau cuvântul domnului Casa din Letonia. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în Letonia. La ora actuală, stimați colegi, iarăși vorbim despre consecințe. Ce vom face cu integrarea, care sunt celelalte măsuri de luat, însă la nivel local și național încă trebuie să discutăm despre cauzele crizei. Una dintre cauzele este criminalitatea organizată. La ora actuală am redus nivelul acesteia la contextul Mediteranei. Însă criminalitatea organizată este transfrontalieră. Este foarte activă și în cadrul Europei. Am văzut ce s-a întâmplat la granița dintre Austria și Ungaria când uh, au murit uh, toți acei refugiați care se, care se aflau într-un camion și nu au avut aer. Deci sunt implicați cetățenii europeni în aceste rețele criminalistice. De aceea cred că statele Uniunii Europene ar trebui să se concentreze pe revizuirea codurilor penale și pe creșterea penalităților, pedepselor pentru cei care se implică în astfel de practici de trafic de ființe umane. La nivel național va fi foarte dificil să luptăm împotriva criminalității organizate. Acești uh, infractori lucrează transfrontalier, de aceea ar trebui să fie implicat și Europol în această luptă ei pot lupta împotriva celor care organizează aceste rețele la nivel național. Pe de altă parte, trebuie să identificăm oamenii uh, responsabili și aceștia sunt cetățenii europeni. Astfel vom putea să adresăm și problemele, rădăcina acestor probleme. Când vorbim despre Europol și aud că se spune că Europol nu are suficiente resurse pentru a lupta împotriva rețelelor acestora, uh, ce înseamnă asta pentru mine? Ar trebui să folosim sumele confiscate de bani și să le redirecționăm către consolidarea capacităților Europol. De aceea invit statele membre să revizuiască codurile lor, lor penale și să crească pedepsele pentru traficul de ființe umane. Vă mulțumesc! Acum voi da cuvântul doamnei Winberg. Mulțumesc foarte mult. Pentru început, aș dori să vă spun câteva lucruri din țara mea, din Suedia. La ora actuală, avem aproximativ 7.000 de migranți care vin în fiecare săptămână. 7.000 pe săptămână. Vă întrebați probabil cum se va sfârși această situație. Am ajuns în punctul în care ne dăm seama câte țări au abandonat sistemul Dublin. Chiar și Suedia s-a îndepărtat de sistemul Dublin atât de mult durează procedura de azil la ora actuală, încât noi îi rugăm pe acești imigranți să meargă cu trenul gratis în nordul Suediei și apoi să meargă în Finlanda, pentru că la ora actuală este prea, durează prea mult să obțină azil în Suedia. În Finlanda durează mai puțin. Situația aceasta a evoluat de-a lungul anilor și îmi închipui că pe viitor nu se va uh, îmbunătăți deloc. Ce am mai constatat în Suedia? Nu se ține seama de cauze, așa cum trebuie. Ehm, recent am auzit un reprezentant de la ONU care spunea că ei nu primesc niciun fel de sprijin, care spunea că nu au destui bani. Oamenii devin disperați și atunci uh, încearcă să traverseze Mediterana și să ajungă aici. Deci noi trebuie să încercăm să găsim o metodă prin care să ajutăm cât mai mulți oameni acolo unde e nevoie, decât să încercăm să îi ajutăm pe cei care își uh, încearcă norocul traversând Mediterana. Pentru a ajunge în nordul Europei, deci acești oameni doresc să ajungă în nordul Europei, pentru că acolo primesc un permis per, permanent de ședere. Dacă ești din Siria, primești și anumite beneficii foarte bune. Deci oamenii care au cea mai mare nevoie nu ajung, din păcate, atât de departe. De la FAO am auzit că au făcut cereri de ajutor de urgență, însă nu au primit acest ajutor, doresc să distribuie cupoane pentru mâncare, însă nu pot să facă acest lucru. Și așadar nu este de mirare felul în care se comportă oamenii. Știm câte milioane de oameni așteaptă în Turcia și și aceste persoane vor încerca să ajungă în Europa. Așadar, nu prea putem face nimic aici acum cu cei 160.000 de oameni care trebuie să fie distribuiți. Trebuie să adresăm problema la rădăcină. Mulțumesc, doamna Weinberg. Acum voi da cuvântul domnului Zamita Dimec din Malta. primul rând, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru această oportunitate. Când s-a chemat această reuniune, nu ne-am dat seama de magnitudinea problemei și, bineînțeles, nu știam și că va avea loc summitul de astăzi, care se referă tocmai la această problemă, imigrația. Cred că perspectiva noastră este una națională acum, așadar aș dori să împărtășesc și perspectiva Maltei. Am avut un flux foarte mare de imigrație începând din 2002, imigrație din nordul Africii. Când mă refer la fluxurile migratorii, vreau să spun că aceste persoane au plecat din nordul Africii, mai ales din Libia, deoarece, în realitate, multe persoane veneau din zona subsahariană, Somalia și Eritrea. Timp de foarte mulți ani, poate mai puțin acum, veneau chiar și 2000 de oameni pe an în țara noastră. Așadar, trebuie să analizăm situația și ținând seama de poziția geografică și de raportarea la populație. Populația Malte este de 220.000, area, suprafața este de 360.000 de kilometri pătrat și densitatea este de 1300 de oameni pe kilometru pătrat. Iată care sunt cifrele pentru Malta. De aceea, Malta întotdeauna a subliniat faptul că trebuie să analizăm această problemă dintr-o perspectivă mai largă. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate europeană. Din nefericire, pentru o țară ca noastră, sau cum este Italia, sau cum este Grecia, au trecut ani în șir în care am tot repetat aceleași lucruri. Însă alte țări în acest, în acest timp nu s-au confruntat, nu s-au confruntat cu problema fluxului migratoriu și de aceea ele au spus că nu este problema lor. Din nefericire am ajuns așadar să uh, fi martori unor episoade foarte tragice în ultimele săptămâni. Mai mult de 260 de oameni au murit încercând să ajungă în Europa. Și apoi, bineînțeles, avem și toate acele imagini cu tremurătoare, băiatul care a murit, înecat și așa mai departe. Toate aceste lucruri au crescut um, senzația de gravitate. De aceea trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Cred că ar trebui să apreciem mai mult, mm, să înțelegem mai bine de ce mecanism este nevoie. Trebuie să definim mai bine și mai clar distinția între un imigrant care fuge de persecuție, de război, și, pe de altă parte, un imigrant care uh, imigrează din rațiuni economice. Malta are rata cea mai înaltă de procesare a cererilor de azil. Media este de 20,2, iar media europeană este mult mai mică. Ce se întâmplă pe viitor? Sperăm că la Consiliul de astăzi se va ajunge la un rezultat mai satisfăcător. Deci avem uh, această hotărâre cu relocarea celor 160.000. Este un pas, un mic pas în direcția cea bună. Argumentele principale pe care trebuie să ne concentrăm este ca toate mecanismele pe care cădem de acord trebuie să fie pusă în aplicare încă de mâine. Este un test al credibilității noastre. Sunt puse, sub, sunt puse la încercare toate valorile europene pe care ne bazăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Demet. Acum aș, aș dori să dau cuvântul doamnei Ana Gomes din Comisia Libe. Aș dori să se consemneze faptul că sunt unul dintre deputații din uh, acest Parlament care cer sancțiuni pentru Ungaria. Cred într-adevăr că comportamentul Ungariei este deplorabil și nu respectă principiile și valorile pe care se bazează aceste uniune. Eu țin minte că la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Convenția privind uh, drepturile refugiaților a fost făcută, de fapt, pentru europeni. Europenii erau refugiații. Sunt de acord cu colega din Norvegia care a tras atenția asupra faptului că este o nouă epocă pentru Uniunea Europeană. Pe de altă parte, colegul din Malta a subliniat faptul că situația nu este una nouă, ea există de multă vreme. În Europa vin refugiați și imigranți. Nu cred că doar 2002 este punctul de plecare. Suntem un continent întreg de refugiați și de imigranți. Lumea este făcută din oameni care merg dintr-un loc în altul, din refugiați și din imigranți. Trebuie să acceptăm acest lucru. Acum avem situația în care vin refugiați din zone de conflict. Și noi avem o responsabilitate foarte mare pentru acele zone. Am luat măsuri, nu am luat măsuri, toate aceste lucruri duc, ca, duc la o situație și mai complicată. Și cetățenii noștri înțeleg greu acest lucru. Europa, în același timp, este un continent care a trimis foarte mulți imigranți în lume. Eu trăiesc în Portugalia și doar în ultimii patru ani Europa în Portugalia cu măsurile de austeritate, deci în Portugalia au fost creați 485.000 de imigranți. A fost foarte mare nevoie de acești oameni pentru că erau imigranți calificați. Și mulți dintre sirienii care vin acum sunt oameni calificați, educați. Ei fug din Siria pentru că nu pot trăi acolo. Ei nu au părăsit tărâmul lor natal pentru că așa li s-a năzărit. Ei au fost forțați din cauza atrocităților care se organizează acolo și uh, atrocităților din Irak. Știu despre ce vorbesc pentru că acum 10 zile am fost în Irak, la granița, pe front. Și pot să vă spun că guvernele noastre a dat eșec pentru că nu a fost eficientă în lupta împotriva statului islamic. Statul islamic este unul dintre motivele pentru care uh, emigrează oamenii din zona respectivă. Guvernele noastre nu lucrează așa cum ar trebui în vederea rezolvării conflictului. S-a menționat și Libia. Colegul din Marea Britanie a vorbit, a vorbit primul și trebuie să-i spun că nu e adevărat. Am fost raportor pentru Libia, am mers în Libia în ultimii cinci ani în mod regulat. Uh, nu este adevărat că după căderea lui Gaddafi au rămas cinci guverne. Nu, a rămas un singur guvern, dar noi ne-am irosit oportunitatea. Și nu i-am sprijinit pe cei care l-au dat afară pe Gaddafi. Am neglijat complet reformarea sectorului siguranței. Ne-am gândit că controlul frontierelor va fi suficient. nu am avut niciun fel de structură acolo de securitate. Noi am făcut aceasta deoarece statele me noastre, membre, în loc să fie unite, au dat dovadă de uh, rivalitate. Unele au boicotat organismele abilitate să lucreze în Libia, iar altele pur și simplu doreau să obțină contracte pentru arme sau pentru petrol. Deci ne-am uh, irosit oportunitatea în Libia, iar acum situația este cum o știm. ISIS se extinde și în Libia. Sunt de acord cu dumneavoastră că într-adevăr trebuie să lucrăm cu partenerii și să vedem cum se comportă aceștia. Într-adevăr, Turcia a primit foarte mulți refugiați, dar în același timp le dă drumul la foarte mulți ca aceștia să vină în Europa și are o atitudine ambivalentă față de ISIS. Și în Libia uh, este un război prin proxy. Și acest lucru explică ce se întâmplă în Libia. În concluzie, aș dori să le spun un lucru colegilor care se gândesc la pericolul jihadist, următorul lucru. Jihadiștii sunt aici. Cei care au atacat în ultimele atentate în Europa sunt jihadiștii noștri, jihadiști europeni. Domnul Gutierrez a spus că jihadiștii nu au nevoie să treacă prin toată această călătorie îngrozitoare pe mare și pe uscat. Ei vin cu pașapoarte false, pașapoarte foarte bune, false. Deci știm că trebuie să luptăm împotriva jihadiștilor și în același timp trebuie să-i protejăm pe cei care au nevoie. Societatea civilă trebuie să se implice în acest efort. Trebuie să schimbăm complet politicile pentru că dacă nu oferim protecție celor care au nevoie de ea, atunci nu ne vom apăra nici cetățenii noștri. Noi știm că avem nevoie de imigranți, pe lângă refugiați. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Gheni din Ungaria. Nu știu dacă am pronunțat bine numele Mulțumesc foarte mult. Nu am foarte mult timp la dispoziție. Vreau să menționez trei lucruri. Partidul socialiștilor vorbea azi dimineață despre sistemul Dublin 3 care a eșuat și care nu poate gestiona situația actuală. Obiectivul acestui sistem ar fi fost să gestioneze o situație când era vorba de câteva mii de persoane, dar astăzi vorbim de sute de mii de persoane, de milioane de persoane. Deci trebuie creat un nou sistem care să poată să gestioneze situația. Al doilea punct. Considerăm că masa aceasta de persoane care pleacă din țările lor sau din țările în care se află în Turcia, în Iordania, în Liban și mai putem adăuga și refugiații din Afganistan. Deci aceste persoane sunt într-o situație mult mai puțin bună decât uh, înainte putem uh, finanța funcționarea taberelor de refugiați, de exemplu, pentru a le asigura o viață mai bună sau putem iniția alte tabere de refugiați pentru a putea uh, opri masa de refugiați care vine în Europa. Și în al treilea rând, Asta ar putea să creeze o serie întreagă de jocuri geopolitice și n-am mai putea vorbi despre materiile primei care ne interesează dar trebuie să reglăm și problema statului islamic. Este principala cauză pentru care aceste persoane își părăsesc uh, țările. Și aici avem nevoie de un program comun de luptă împotriva statului islamic și pentru normalizarea vieții în Siria. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Atkinson, europarlamentar, membru al Comisiei Libe. Mulțumesc, uh, doamnă uh, președinte, mulțumesc reprezentanților țării mele. Vedeți, domnilor, ați venit aici într-o zonă în care nu se va face absolut nimic într-un viitor apropiat. Îi salut uh, pe reprezentanții guvernului lui Victor Orban din Ungaria. În Marea Britanie uh, majoritatea susține ce faceți dumneavoastră S-a folosit aici conceptul de solidaritate dumneavoastră. Ați arătat solidaritate pentru că apărați valorile tratatelor care au fost semnate ridicând acel uh, gard. Domnul François de Coster, sunt singurul politician din Marea Britanie care s-a s-a întâlnit cu primarul din Cale anul trecut și am fost de acord. Și am uh, pus și azi dimineață niște întrebări la care nu mi s-a răspuns. Conform Convenției de la Dublin, putem să deținem și să deportăm persoanele care sunt infractori, care nu sunt migranți și care trec peste aceste obstacole. Sunt infractori care au trecut ilegal uh, canalul de sub, uh, tunelul de sub canalul Mânecii și intră ilegal uh, în, prin camioane. Pot să întreb, de ce nu-i deportați, de ce nu-i rețineți, de ce nu-i închideți pe aceștia? Și acum, doamna Carina Olsen. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat ca reprezentanți ai Parlamentelor Naționale să participăm la această, reziune, la această reuniune importantă. Sunt social-democrați, vin din Suedia și mă simt onorată că sunt aici și sunt onorată că sunt în sala Ana Lind, ea fiind o persoană care întotdeauna a apărat drepturile omului și e un punct bun de plecare pentru discuție. Uh, poate lucrurile nu sunt uh, atât de clare întotdeauna. Sigur, e o situație acută și trebuie să salvăm uh, o mulțime de vieți prin pregătirile noastre. În același timp însă trebuie să discutăm și politica externă, măsurile de menținere a păcii, și să sus, susținem în continuare în altul, refugia, în altul comisariat al ONU pentru refugiați. S-a menționat aici că sunt persoane care fug din țările lor de origine, fug din calea războiului, mulți dintre ei sunt copii, ajung în Suedia, unii dintre ei și se presupune că anul acesta în Suedia vor sosi 80 de mii, peste 80 de mii de, pe, de refugiați, dintre care peste 20 de mii vor fi minori neînsoțiți. Uh, avem o tradiție de primire a copiilor, a minorilor neînsoțiți. Am preluat uh, mulți uh, copii din Finlanda acum foarte mulți ani. Deci avem o tradiție în a ajuta pe cei care fug din calea războiului și mai ales copiii. Este o responsabilitate pe care o împărtășim, este o responsabilitate pe care Europa dorește să o preia. Și este un punct bun de plecare pentru a construi o Europa de care să fim mândri. Evident, sunt foarte multe măsuri de care e nevoie și depinde foarte mult de situația cu care ne confruntăm Eh, sunt și alte persoane care fug din calea războiului și în alte părți ale lumii. Trebuie să ne gândim însă la niște rute eh, legale pentru migrație. Eh, s-au făcut referiri la Convenția de la Dublin, de asemenea, nu? Trebuie să ne gândim și la solidaritate și la dimensiunile naționale, regionale, locale. Nu e o chestiune de solidaritate între țări, ci este o chestiune de solidaritate și între autoritățile locale și cele regionale. Uh, și ne dăm seama că mm, această dezbatere importantă pentru că pornim de la migrație și ajungem la integrare. Și dacă vorbim de copii, e vorba de îngrijirea sănătății, de dreptul de a merge la școală, de dreptul de a avea o locuință, pentru că toate țin de drepturile copilului și adulții trebuie să fie în stare să-și asigure singur existența, am putea să găsim exemple de funcționare a unor mecanisme. În Suedia, dreptul la azil uh, durează destul de mult uh, până când este consfințit, dar noi evaluăm fiecare caz în sine, îl revizuim, fiecare cerere de azil este analizată în detaliu, sigur că durează ceva mai mult timp și nu permitem să intre tuturor persoanelor care ar vrea să intre. Uh, cum spuneam, evaluăm fiecare cerere în parte. Noi cu toți avem o răspundere comună și putem da și exemple bune și exemple proaste. Un milion sau 500 de milioane de locuitori din Uniunea Europeană uh, reprezintă un procentaj uh, foarte mic. Hai să ne gândim la Turcia. În uh, Turcia sunt mai mulți refugiați decât în toată Uniunea Europeană și trebuie să păstrăm proporția când ne angajăm în această dezbatere. Mulțumesc, doamna Olsen, și acum dau cuvântul domnului Teseli din Ungaria. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte. Am puțin timp la dispoziție și aș dori uh, să vă împărtășesc doar câteva aspecte. Sper că veți înțelege esențialul mesajului meu. Poate că nu știți care este trecutul recent al Ungariei, în mijlocul secolului al XX-lea. Ungaria a, i-a primit refugiații care veneau din Grecia și care fugeau din calea războiului civil din Grecia. Uh, satul Beloiani s-a primit 400 de familii. Vasul, uh, satul acesta e în circumscripția mea electorală și uh, li s-a permis grecilor să aibă un purtător de cuvânt la adunarea națională. Poate că nu știți ce s-a întâmplat în timpul războiului din fosta Iugoslavie. Uh, Ungaria a primit toți refugiații care veneau din fosta Iugoslavie, independent de etnia lor sau de religia lor. Primul centru de primire în noile democrații după 1990 a fost construit uh, în Ungaria și eu am fost primar al acelei localități timp de un mandat și reprezint acea comună ca deputat în Parlamentul Maghiar. Așa că uh, am venit în ajutorul câtorva mii de refugiați. Credeți-mă, totul s-a schimbat uh, de când s-au întâmplat aceste fapte în Ungaria. Cei care vin în Ungaria nu ne acceptă ajutorul, sunt aroganți, sunt violenți, uh, intimidează pe locuitorii din zonă, au forțat chiar porțile uh, și ușile uh, în aceste ultime zile. Înainte îi ajutam pe cei care erau în situația unui pericol real. Astăzi, cei 2% sau 7% de azilanți uh, care fug din calea unui pericol real. Uh, nu e vorba de migranți care vă deturnează atenția de la adevăratul pericol, pentru că în Ucraina este un conflict real și situația asta ne îngrijorează foarte mult. Suntem de părere că societatea europeană, care se bazează pe respectul dreptului, este și ea amenințată. Regulile în vigoare trebuie respectate sau nu? Și dacă da, nu toate statele membre trebuie să le aplice? Vreau să subliniez că Ungaria nu și-a închis frontierele, ci a închis frontiera verde este de fapt o întărire a protecției juridice, a protecției fizice, a protecției uh, față prin resurse umană. Cele 250.000 de persoane care au încălcat frontiera Ungariei uh, în manieră ilicită și au dus la înregistrarea unui număr foarte mare, vreo 100 și ceva de mii de cereri de azil. Uh, noi nu suntem obiectul unor noi intervenții și vă întreb de ce. Și acum dau cuvântul domnului Asnar din Parlamentul Spaniol. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua! În primul rând, vreau să spun că suscriu, subscriu la intervenția colegului meu parlamentar în care s-a referit la o parte importantă a problemei. Dacă îmi permiteți, uh, în Spania suferim de foarte mulți ani încercând să găsim o, o reacție solidară, așa cum a explicat colegul meu, însă vreau să pun câteva întrebări uh, apropo de cele auzite azi dimineață și acum și apropo de problema aceasta foarte gravă cu care ne confruntăm, probabil că este cea mai mare criză umanitară a ultimilor câteva zeci de ani. Europa încearcă să răspundă la această criză. Probabil că nu așa cum ar trebui și sigur nu cu eficiența așteptată de la țări ca ale noastre. Sigur că vedem că nu există un răspuns unitar, dar Europa și instituțiile noastre încearcă să facă un efort de solidaritate. Pentru că suntem obligați să facem acest lucru și cred că până la urmă le vom îndeplini. Azi dimineață, cred că doamna Ana Gomez spunea că problema are două aspecte. Și anume, persoanele care solicită azil ajung pe teritoriul nostru și un alt aspect la fel de important este că ce se întâmplă până ajung pe teritoriul european. Tot uh, calvarul prin care trec uh, din momentul în care ies din țara de origine până când ajung la noi. Sunt victimele unor uh, agresiuni fizice foarte grave, sunt victime ale traficului de organe, sunt, în fine, tot felul de orori care nu încap în mintea omului. Iar noi, uh, Uniunea Europeană, avem obligația să facem față cu solidaritate acestei crize. Însă am uh, senzația că Europa e cam singură în această încercare și nu vorbim aici de, uh, eu știu, sute de mii de suflete care cer azil. Știm cu toții, bănuim și ne temem că vor fi mult mai mulți, vor fi sute și sute de mii care în zilele următoare, în lunile următoare o să bată la ușa noastră. Și în fața acestei situații, impresia mea e că Europa e cam singurică. Și mă întreb, oare este numai problema Uniunii Europene? ONU nu are nimic de spus în această situație? Liga Arabă n-are nimic de spus aici? Și spunea cineva mai devreme uh, acest lucru. Numai Europa trebuie să răspundă? Păi, și a doua, al doilea gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Europa este chemată să exercite un rol de lider la nivel mondial și în politica externă. Și mm, am vorbit pe parcursul zilei de diverse aspecte, de diverse lucruri pe care trebuie să le facem pentru a face față acestei crize. Dar ca să fim lideri în politica externă mondială, trebuie prin negocieri, prin exercitarea acestui rol de lider să implicăm și alte asociații supranaționale, ca cele menționate, ca și altele care nu numai că sunt aproape de Europa, dar trebuie să fie aproape de aceste sute de mii de persoane care au nevoie de ajutorul Europei și de ajutorul restului lumii trebuie să încercăm să exercităm acest rol de lider mondial uh, în politica externă. Sigur că trebuie să arătăm uh, solidaritate, sigur că trebuie să îmbunătățim situația prin eforturile noastre, dar să nu uităm și cealaltă față a monedei, și anume rolul de lider în politica externă ca Uniunea Europeană, ca să implicăm și toate organizațiile care ar trebui să fie implicate pentru că nu este numai problema noastră, este o problemă la nivel mondial. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Aznar. Și acum, domnul Vasquez. Mulțumesc, doamnă președintă, bună ziua pentru că o să vorbesc foarte succint pentru că merg în sensul celor spuse de colegul meu. Mă voi referi la cealaltă parte a celor pe care voiam să le spun. Și anume că nu există suficient de multă Europa în uh, Europa și nu există suficient de multă Uniune în Europa. Domnul Juncker spunea pe 9 septembrie, uh, când a prezentat starea Uniunii, că această criză a refugiaților trebuie să fie un imperativ pentru acțiune la nivelul europei. E o chestiune de umanitate și de demnitate. Acordarea refugiului și uh, folosirea eficientă a dreptului la azil trebuie să fie o prioritate a Uniunii Europene, ne spunea domnul Juncker. Totuși, cred că suntem cu toții de acord și am mai spus acest lucru și s-a mai spus acest lucru pe parcursul zilei de astăzi, că așa trebuie să privim lucrurile. Însă mai există și alte aspecte la care trebuie să ne referim legate de acest proces al uh, migrației. Controlul frontierelor externe ale Uniunii. S-a vorbit uh, pe parcursul dimineții despre această chestiune. Este o chestiune în care Consiliul, pe data de 14, a prezentat uh, măsuri de control al frontierelor externe Uh, și că va face acest lucru înainte de sfârșitul anului. Azi dimineața reprezentanta comisiei, care din păcate nu mai e acum, uh, și vreau să îi adresez o întrebare. Nu știu, poate domnul de Coster ar putea să ne răspundă în locul doamnei uh, ce măsuri sunt avute în vedere și dacă măsurile acestea vor avea un impact asupra frontierelor inteligente, asupra sistemelor informatice, uh, nu? Și ce măsuri vor fi puse în aplicare uh, până la sfârșitul anului 2016? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vasquez. O să-l întreb pe domnul de Costă la sfârșitul discuției dacă vă poate răspunde, dar cred că puteți să vă adresați întrebarea în scris comisiei. Doamna reprezentanta comisiei nu este aici, domnul Costă reprezintă Comitetul Regiunilor. Și acum dau cuvântul colegilor din Comisia Libei, doamna Lauriston, vă rog. Uh, thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte presupun că întrebarea despre cum poate Europa să răspundă la această uh, provocare este o întrebare centrală, nu este o întrebare care se leagă de state, pentru că suntem acum într-o situație în care Europa, Uniunea Europeană trebuie să fie consolidată și să fie capabilă, să fie activă. Nu este Uh, doar problema țărilor. Da, țările au și ele o problemă, așa cum descria Ana Gomes, dar este vorba de provocarea la adresa Uniunii. Avem nevoie de o politică de integrare comună, europeană, holistică. Este o nouă eră, într-adevăr, care a venit, dar nu putem rezolva aceste probleme decât dacă acționăm împreună în numele Uniunii, dacă, suntem, uh, dacă avem uh, abordări politice, holistice și active. Și din partea Consiliului trebuie implicare mai mare. Auzim foarte multe critici, dar unde sunt propunerile? Cum mergem mai departe? Pentru că am auzit de la Frontex de dimineață care sunt măsurile. Alea sunt măsurile de urgență, așa, de prim ajutor. Dar care sunt măsurile pe următoarele decenii? Avem probleme cu 400 de mii de migranți din Rusia într-o țară cu doar un milion de locuitori. Și în 20 de ani am reușit să îi integrăm cam pe jumate din ei, deci vreo 200 de mii celelalte 200 de mii nu sunt integrate. Deci imaginați-vă cam ce se întâmplă cu această problemă de integrare, e cât se poate de serioasă. Europa, da, este un continent de migranți, de refugiați. Întotdeauna a fost așa. Și uh, generația mea, în copilăria mea, au fost valuri de migrație. Pentru Suedia mai ales, care pot să spun că sunt recunoscătoare Suediei care a primit refugiați din țara mea și astăzi când stăm de vorbă cu uh, colectivitățile și vedem că diferă punctele de vedere, este foarte important să ne dăm la această valoare istorică uh, a solidarității. Este e greu, eu nu spun că nu e greu, eu sunt foarte mândră de țara mea că a reușit să treacă peste prima undă de șoc și acum dezbate cum să rezolve problema integrării. De- deci, trebuie să ne gândim care sunt următoarele etape ale acestei uh, abordări holistice. Putem să trăim în solidaritate urmărind valorile europene? Mulțumesc, domnului Loristin. Domnul Aguilar. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă număr printre cei care la Comisia Libe militează mereu pentru acele principii și valori care sunt vizate în mod direct de această criză umanitară. Este o urgență umanitară dar criza este a noastră, este o criză a Europei, este o criză a asimilării a ceea ce se întâmplă, este o criză a răspunsurilor pe care le putem da, este o criză a gestiunii acestor răspunsuri. În alocuțiunea mea aș dori să mă refer la obiectivul specific al acestei sesiuni de după masă. Aici se subliniază rolul centrelor locale, al puterilor regionale, al orașelor, în rezolvarea acestei crize de identitate, de valori, de principii. Atât cetățenii cât și puterile locale și regionale s-au pus în avangarda definirii și calității răspunsurilor statelor membre în detrimentul instituțiilor europene care au această responsabilitate. Mai mult, s-a organizat o rețea de orașe solidare care s-au uh, pus primele la coadă în momentul în care era vorba de a se exprima, a-și exprima solidaritatea. Avem articolul 80 din tratat și, compromisul cu, și promisiunea statelor membre din acel tratat. Statele membre nu pot face nimic fără sprijinul uh, um, instituțiilor europene. Mobilizarea resurselor necesare necesită colaborarea cu toate aceste organisme. Asimilarea acestor persoane de asemenea necesită colaborare. Toți acești oameni au fost împărțiți în cote, de parcă cotele ar fi o soluție. Dreptul internațional, nu uitați, nu, a, nu admite așa ceva nu admite împărțirea de cote, în cote. Eu încerc să subliniez faptul că statele membre încă încalcă angajamentele luate. Instituțiile europene se ocupă de drepturile și de valorile care vizează statul, statul social. Uniunea Europeană are așadar nevoie să uh, ilustreze, să traducă în termeni concreți în bugetul Uniunii Europene o mobilizare de fonduri în uh, favoarea acestor, uh, rezolvării acestor probleme. Deci, s-a crescut bugetul alocat inițial de comisie pentru această problemă și apoi am ajuns și la utilizarea mecanismului de flexibilitate. Nu știm încă ce cantitate va pune la dispoziția statelor membre Comisia, în așa fel încât acestea să își poată îndeplini obligațiile. Nici nu știm de unde va scoate Comisia acești bani. Sunt banii proaspeți, sunt banii care vin din alte rubrici bugetare? Nu avem răspunsuri la aceste întrebări. De aceea eu doream să subliniez că este extrem de important ca participanții la această conferință a parlamentelor naționale să se angajeze la un numitor comun al valorilor europene în așa fel încât să ne putem întoarce în statele noastre membre și să putem determina mobilizarea acestor resurse. Trebuie să avem cantități concrete, credibile. Să nu fie doar cifre aruncate în vânt. Trebuie să se spună clar de unde vor veni acești bani. Dar banii aceștia trebuie să ajungă la cetățenii în așa fel încât să poată să își îndeplinească rolul solidar pe care și l-au asumat. Coleg, j'ai fini ma Mulțumesc că am încheiat lista vorbitorilor. Dacă mai sunt întrebări sau comentarii din sală, dacă nu, domnul de Coster poate doriți să adăugați ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că multe dintre întrebările ridicate în discuție sunt întrebări care nu se adresează colectivității locale pe care o reprezint eu prin Comitetul Regiunilor, ci se adresează statelor și guvernelor naționale. Acestea au astăzi posibilitatea de a pune în aplicare solidaritatea și ca să nu spun că ar avea datoria de a o face ă, dar o fac prin uh, autoritățile locale care se află în prima linie și care sunt uh, complet dezarmate. Și aș spune că plec trist de la această reuniune pentru că am auzit uh, contribuții care sunt mult prea de îndepărtate de valorile fundamentale ale Uniunii Europene, de acele valori care trebuie să rămână în centrul uh, Uh, construcției europene și nu și-au locul în Parlamentul European, un parlament al libertăților. Eu nu pot decât să subliniez că colectivitățile locale pot să își uh, aducă contribuția la solidaritatea europeană, dând dovadă de generozitate și făcându-și datoria în parte și cei care m-au uh, interpelat uh, cu critici, nu, nu pot să le spun că nu aceasta rezolvă problema. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu tuturor celor care au făcut prezentări și parlamentarilor naționali care au intervenit în această reuniune. Noi vom uh, încerca să uh, ținem cont de toate sugestiile făcute astăzi în raportul la care lucrăm. Uh, vă mulțumim foarte mult și sperăm că vom putea continua colaborarea pe viitor. Multe mulțumiri! Mulțumesc, doamnă Kenji! Și acum uh, am să spun câteva cuvinte în limba mea maternă, în bulgară. Vin dintr-un stat mic, din sud. Țara mea se confruntă și ea cu multe probleme legate de migrație. Sunt reprezentanțe statelor precum Regatul Unit, Franța, Uh, Spania, care au o istorie în domeniul migrației. În 2013, să știți că Bulgaria a fost complet surprinsă, pentru că noi n-am avut o tradiție a migrației. Și am încercat să dăm dovadă de solidaritate cu toate statele Uniunii Europene. Suntem, în plus, un stat aflat la frontiera externă a UE și trebuie să garantăm securitatea întregii Uniunii Europene. acum câteva luni, în aceeași sală, am avut posibilitatea să dezbat despre criza uh, din Mediterana, care, din păcate, tot nu este rezolvată. Și am acceptat uh, cotele pe care, care au fost stabilite ieri. Trebuie să primim 1600 uh, de persoane în Bulgaria, dar pot să vă spun că uh, primim uh, cam 1000 de persoane pe săptămână deja. Ideile antieuropene pe care le-am auzit astăzi, din păcate, să știți că sunt minoritare și colegii care au avut ocazia să se exprime în această sală astăzi, reprezentanții parlamentelor naționale, precum și reprezentanții Parlamentului European, au cu toții aceeași prioritate absolută și anume solidaritatea în numele umanității și în numele Europei și sunt sigură că cu toții vom rezolva această criză și vom putea sprijini autoritățile locale. Facem față multor provocări și va trebui să putem să le combatem rămânând uniți. Mulțumesc!